Right, ladies and gentlemen, if we can adopt... Domnilor și domnilor, să adoptăm, vă rog, ordinea de zi. Um, am observații în legătură cu punctul 9, în legătură cu codul VAMAR al Uniunii, o discuție în legătură cu problema bunurilor, mărfurilor care părăsesc temporar teritoriul vamal și după aceea reintră pe teritoriu. Acest punct a fost amânat până la reuniunea următoare, la fel și punctul 16, care reprezintă discuția uh, în legătură cu aproximarea legilor, regulamentelor și dispozițiilor administrative ale statelor membre în legătură cu produsele, produsele și serviciile. Aceste două puncte, 9 și 16, vor fi discutate în luna noiembrie. Cu aceste două observații, vă supun adoptării proiectul de ordine de zi. Deci avem o agendă destul de ușoară în această după masă. Vă reamintesc că reuniunea noastră se transmite pe internet, în direct. Avem un nou un nou număr al buletinului informativ care examinează cooperarea între autoritățile naționale care sunt responsabile cu aplicarea legilor pentru protecția consumatorului. Vă reamintesc că avem a noua reuniune a grupului de lucru IMCO în legătură cu grupul de lucru în legătură cu piața unică digitală. Mâine vom examina noile propuneri din partea Comisiei în ceea ce privește roamingul și în legătură cu piața telecomunicațiilor, chestiuni cum ar fi beneficiile și preocupările pentru consumatori. Deci vă rog să veniți, este, ora, mm, este vorba de o reuniune de mâine dimineața, nu, îmi cer scuze, miercuri va avea loc, 12 octombrie, îi urez bun venit doamnei Catherine Bearder la comisia noastră. Îl, în, îl înlocuiește pe domnul Goga. Uh, va trebui să lucrați foarte mult la comisia noastră pentru a-i ține locul domnului Antanas Goga. Vă urăm bun venit! Uh, Procesul verbal al reuniunii din 26 septembrie vă este supus spre aprobare. Dacă nu voi primi observații până la sfârșitul reuniunii de astăzi, le vom considera adoptate. Nu au avut loc trialoguri sau alte evenimente sau alte evenimente. Nu am nicio comunicare în acest sens. Așadar, lucrurile sunt foarte simple pentru că trecem la punctul 6, stabilirea unui program comunitar pentru a susține activitățile specifice unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii. Comisia de Fond comisia principală este ECON. Noi avem, există și competențe exclusive pe aspecte bugetare și competențe comune pe articolul 1, obiective și beneficiari și impactul asupra protecției consumatorilor. În special pentru că am avut o discuție foarte lungă cu președintele Comisiei Econ în legătură cu competențele, am ajuns la un, un acord că votul final pe aspectele bugetare trebuie să uh, dea dovadă de un consens între cele două comisii. Deci uh, va fi foarte interesant. Nimeni nu și-a asumat acest raport, deci îmi revine mie în calitate de președinte. Deci voi vorbi în capacitate de raportoare. De ce mi se pare important? Este foarte important ca comisia noastră să continue să reprezinte consumatorii în piața unică și astfel atunci când există o un proiect care are impact asupra consumatorilor, este foarte important ca comisia noastră să analizeze această legislație, pentru că altfel vocea noastră nu, nu va mai fi ascultată și consumatorii uh, vor vedea că interesele nu le sunt respect, respectate. De aceea avem nevoie de, avem nevoie de această verificare a muncii depuse de Comisia Econ în acest domeniu. Acest dosar se referă la stabilirea unei rezerve bugetare pentru a finanța două organizații pentru consumatori, Better Finance și Finance Watch. Deci, propunerea este propunerea comisiei este să se stabilească o rezervă financiară pentru aceste două organizații pentru ca acestea să examineze să poată să reprin, reprezinte consumatorii în serviciile financiare și este foarte important. Consumatorii trebuie să fie reprezentați, însă am îngrijorări că în felul în care este formulată acum propunerea, spune că doar aceste două organizații pot să concureze pentru finanțare și aș sugera să fie un proces mai deschis și alte asociații de protecție a consumatorilor să poată să intre în această cursă sau licitație. Trebuie să ne asigurăm că consumatorii vor fi reprezentați cât mai bine și de aceea vrem ca acest proces să fie deschis și transparent. Vă rog să vă închideți telefoanele. Articolul 2 spune că organizațiile consumatorilor trebuie să aibă posibilitatea de a reprezenta consumatorii, însă nu este clar din formularea regulamentului cum va funcționa acest lucru în practică. De exemplu, aș sugera să existe contacte cu rețelele pentru protecția consumatorilor din Europa pentru a se ține cont de preocupările acestora și consumatorii au dreptul de a fi reprezentați în orice consultări. Mi se pare important ca Comisia să țină cont de orice de interesele părților terțe, pentru că au existat uh, plângeri în legătură cu anumite analize făcute de aceste organizații, deci este foarte important ca uh, aceste părți să fie ascultate. Trebuie să ne asigurăm că există independență, aceste organizații comentează asupra muncii comisiei, însă comisia stabilește cadrul acestor comentarii. Mi se pare să fie un conflict de interese din partea comisiei, deci eh, sugerăm un sistem echilibrat pentru a ne asigura că există o independență reală în uh, ceea ce privește activitatea solicitată. Am, am dorit o clauză de revizuire adăugată la articolului 9. O altă problemă, nu doar la aceste organizații, dar și cu alte grupuri prezente la Bruxelles, este că trebuie să existe o cofinanțare. Regulamentul spune că 60% din finanțare trebuie să vină de la comisie, însă 40% din altă parte. 40% nu trebuie să vină din, din, de la o altă rubrică a bugetului european, pentru că, de fapt, atunci s-ar ajunge ca Comisia să, plăt, să financeze un lobby care face uh, care are activități către Comisia Europeană. Deci, Uh, finanțarea, comisia ar trebui să fie uh, limitată la 60%, poate dumneavoastră preferați mai mult, însă trebuie să existe și o finanțare terță și nu, să nu fie vorba doar de reciclarea bugetelor comisiei. Acestea sunt ideile mele principale. Voi, sper să mă întâlnesc cu raportorul Econ Însă știu că există multe opinii și în interiorul Comisiei Econ în acest sens. Din partea PPE are, are cuvântul doamna Panova, dacă este prezentă, da? Mulțumesc, doamnă președinte. O înlocuiesc pe raportoarea noastră din umbră, doamna Vaidere. Când am convenit eh, să fac acest lucru. Nu aveam vocea mea atât de afectată ca astăzi. Vă rog să scuzați răgușarea. În primul lucru, grupul PPE susține obiectivul acestei propuneri. Eh, este într-adevăr foarte important să consolidăm încrederea cetățenilor noștri în sistemul financiar european și să dovedim că politicile uh, noastre sunt pentru cetățeni și trebuie să facem acest lucru în mod, modul cel mai transparent și eficient posibil. Doamna Vaidere va atrage atenția asupra câtorva idei unde consideră că se pot aduce îmbunătățiri, în primul rând. Doamna Vaidere nu este convinsă că nu există motive Uh, de dubii în legătură cu aceste două organizații. Raportoarea noastră din umbră nu consider că este necesar să fie menționate numele acestor două organizații în text, cu toate că chiar dacă nu există dubii în legătură cu competența lor. Ea propune să se pună accentul pe obiective și pe uh, cerințele pentru beneficiari. Doamna Vaidere mai are rețineri în legătură cu punctul 3 din articolul 3 și în legătură cu unirea celor doi beneficiari și care va fi, vor fi consecințele financiare și operaționale ale acestei mișcări. Poate sunteți și dumneavoastră de acord că pentru a îmbunătăți serviciile financiare, financiare pentru consumatorii din Uniune, este important să ascultăm mai mult vocea consumatorilor și a altor utilizatori din statele membre. De aceea, raportoarea din umbră consideră că acest lucru se referă la activitățile beneficiarilor și va fi foarte important să vedem să existe o acoperire geografică mult mai largă. Poate să existe o cooperare mai strânsă cu, cu Consiliile pentru Protecția Consumatorilor din Sudul și Estul Europei, uh, ascultarea și opiniei uh, actorilor din afara Bruxellesului și, în ultimul rând, doamna Vaidere are anumite îngrijorări în legătură cu cofinanțarea beneficiarilor. După cum s-a indicat, ambele organizații depind de eh, finanțarea Uniunii. Aș, ar dori să aibă mai multe informații din partea Comisiei. Raportarea din umbră salută munca cu doamna raportor și cu ceilalți raportori din umbră pentru a uh, găsi uh, amendamente și sugestii mai concrete. Vă mulțumesc. Catherine. Intervie în numele Bilianei Borzan. Îți dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Borzan are o, o întârziere deci nu poate să fie prezente, însă mi-a transmis câteva comentarii. Cele două organizații menționate, Finance Watch și Better Watch, creează plus valoare pentru strategiile europene. Ajută consumatorii, deponenții, participanții la fonduri de pensii, investitorii cu amănuntul să înțeleagă mai bine legislația comunitară și să participe la crearea politicilor europene. După criza financiară, acești, aceste organizații reprezintă o, o contrabalanță pen, pentru instituțiile financiare bine finanțate. Ambele organizații au o rețea largă de participanți și actori implicați și ambele sunt de mare semnificație pentru uh, consumatori și utilizatorii finali. aceste organizații au utilizat fondurile alocate în mod uh, corect și rapoartele anuale sunt pozitive. Textul comisiei este acceptabil pentru grupul SND pentru, în ceea ce privește res, responsabilitatea financiară și fondurile alocate. Susținem această pro, propunere. Mulțumesc. Mulțumesc, Catherine Bearder. Vă mulțumesc. Tocmai am ajuns în sală și intru direct uh, în subiect. Doamna Cearanțova nu este prezentă, deci vorbesc în numele ei. Colega mea uh, este de acord cu ce ați spus dumneavoastră, doamnă președinte, în ceea ce privește restrângerea finanțărilor și așa mai departe, însă înainte de a accepta acest această rezervă, ea consideră că trebuie să subliniem un lucru foarte clar. Acest fond nu trebuie să fie utilizat pentru a se susține antiglobalizarea anti, sau politici anticomerciale, inclusiv proteste sau broșuri. În Finance Watch participă o serie de sindicate de extremă stânga și numele Finance Watch a fost uh, legat de acțiune anti-TTIP. Deci uh, susține apărarea consumatorilor și libera exprimare, însă nu trebuie să se utilizeze bugetul Uniunii Europene pentru a subvenționa acțiuni uh, care țin de o discuție politică mai largă. Acest lucru trebuie să uh, fie foarte clar în regulament și Comisia trebuie să garanteze că acest principiu va fi respectat în aprobarea planului de lucru anual pentru fiecare organizație. Fiecare organizație va primi până la 1000 de, până la un milion de euro pe an și acest lucru nu trebuie să fie un cec în alb. Vă mulțumesc. Mai dorește și altcineva să intervină? Comisia? domnul Oliver Salis. Thank you, Madam Chair. Um, yes, I'm Olivier Salis. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt reprezentant al DG FISMA. Noi suntem responsabili pentru acest act legislativ și suntem recunoscători că avem ocazia să discutăm acest lucru cu dumneavoastră în comisie. Considerăm că este vorba de o propunere simplă și directă care permite continuarea uh, unui proiect pilot și a unei acțiuni pregătitoare care s-au desfășurat în ultimii cinci ani, înainte de a depune o nouă propunere pentru a oferi finanțare mai stabilă acestor două organizații. Permiteți-mi, pe scurt, să menționez faptul că există niște constrângeri temporale în ceea ce privește banii. Cele două organizații ar trebui să primească niște fonduri la începutul anului viitor. Suntem conștienți de faptul că două comisii ale Parlamentului European vor trebui să-și exprime opinia pe această propunere, dar am fi recunoscători dacă ați putea accelera un pic lucrările dumneavoastră pe aici, pe acolo, astfel încât Parlamentul să fie în măsură să adopte avizul său final cât mai aproape de adoptarea bugetului pe 2017, dat fiind că această propunere trebuie legată parțial de buget. Vă mulțumim! Um, could you possibly... Oare ați putea să răspundeți întrebărilor adresate de colegi, mai ales de ceea ce a menționat doamna Șanănțova cu privire la uh, asigurarea faptului că aceste fonduri vor fi cheltuite pe consultanță, pe chestiuni de protecție a consumatorilor. Eu înțeleg că despre asta este vorba, de consultanță privind chestiunile legate de consumatori pentru legislația noastră. Dar în situația directivei privind prospectul am primit uh, uh, consultanță de specialitate din uh, partea unei alte organizații, nu din partea acestor două organizații. Poate că ați putea să vă referiți și la acest subiect. A fost o întrebare din partea colegilor noastre. I had a very opposite experience because I got very excellent information. A, nu, eu am avut uh, o experiență contrară. Tocmai am primit consultanță de excelență în Comisia Econ. Deci poate că e vorba de chestiunea uh, de, la care ne referim, dar experiența mea a fost foarte diferită, a fost foarte valoroasă consultanța, tocmai în contrapondere cu lobby-ul pe care îl primim de obicei și mai ales că e vorba despre protecția consumatorilor, este cu atât mai important. Deci cum putem să gestionăm mai bine lucrurile, spune doamna președintă, ca să asigurăm o, o anumită consecvență, deci să nu existe situații în care consultanța să fie de calitate și, sau suficientă și în alte situații insuficientă. Uh, și vreau să vă readuc uh, la ceea ce au spus doamna Bearder și doamna Cearanțova referitor, de la, referitor la utilizarea fondurilor. Da, doamna președinte, am întârziat puțin și n-am auzit prima întrebare, îmi cer scuze. Într-adevăr, în ceea ce privește obiectivele globale de politică, avem uh, înțelegerea împărtășită că aceste organizații contribuie la mm, exprimarea unor uh, opinii mai echilibrate în procesul decizional european. Și adevărat, în trecut s-au exprimat multe uh, opinii și au fost uh, texte pe diverse acte legislative, mai ales în urma crizei financiare, dar pentru că resursele lor sunt limitate, nu au capacitatea să ia poziție, să-și exprime opinia pe toate actele legislative, mai ales cele venind de la DG Fisma, care sunt destul de numeroase, au fost uh, în ultimii ani în orice caz, și într-o oarecare măsură s-au pus de acord să împartă povara între BEUC și, pe de-o parte, și Finance Watch și um, Better Finance, pe de altă parte. Și de aceea, probabil, în directiva privind prospectul, uh, ați primit o consultanță mai puternică din partea BEUC. În ceea ce privește modul în care vor fi cheltuiți acești bani, uh, Propunerea Comisiei este aceea de a avea un program clasic european. Prin propunerea pe care o aveți, va exista o structură globală, mai ales în ceea ce privește obiectivele și sarcinile acestor uh, organizații și apoi Comisia, în calitate de autoritate principală care execută bugetul, va uh, desfășura acest program. Se explică la articolul 5, se spune pe se va face acest lucru pe baza programului de lucru pe care organizațiile vor trebui să-l înainteze anual și care va fi evaluat cu atenție de către comisie pentru a se asigura faptul că acesta respectă obiectivele celor două organizații. Așadar, suntem într totul conștienți de nevoia de a fi destul de prudenți și de a ne asigura că cele două organizații își respectă obiectivele și sarcinile conform articolelor 1 și 2. Acest lucru s-a întâmplat în ultimii cinci ani. Noi suntem foarte stricți în evaluarea rapoartelor anuale de activitate înainte de a face plățile finale. Și acest lucru se poate vedea și într-un studiu extern publicat anul trecut, care a făcut o evaluare destul de pozitivă asupra sarcinilor și rezultatelor celor două organizații. Și, în cele din urmă, propunem finanțare pentru anii 2017-2020 și e vorba de o sumă totală aproape de 6 milioane de euro, doar 1,5 milioane vor fi cheltuiți în fiecare an și se va împărți între cele două organizații, deci vor primi mm, mai puțin în fiecare an și e vorba doar de 60% de finanțare europeană și ele vor trebui să-și asigure 40% extra finanțare, dar în acest context pentru ei e important totuși să aibă oarecare claritate um, cu privire la măsura în care se pot baza pe finanțarea europeană, astfel încât să-și dea seama cât de mult trebuie să obțină din altă parte. Mulțumesc. Da. Vreau să vă rog să mai răspundeți la ceva. În experiența mea, în directiva privind prospectul, o organizație se ocupa de acest subiect și una nu. De aceea e preferabil să existe două organizații și vreau să revin la întrebarea colegii de la PP. Ar trebui să numim aceste două organizații sau ar trebui să lăsăm deschisă situația astfel încât și o altă organizație să poată să intre în concurență. Și ați spus 1,5 milioane de europeani. Știu că în anumiți ani, în timpul uh, proiectului pilot, suma a fost mai mare, în alți ani mai mică. N-ar fi bine să avem acest factor de flexibilitate și pentru program? Dacă aveți uh, ceva de comentat la această întrebare. Deci e bine, e nevoie să numim cele două organizații? Mulțumesc, domnule președinte. Da, o întrebare pertinentă pe care am discutat-o cu experții bugetari și juriști, concluzia lor fiind că nu trebuie neapărat să numim cele două organizații. Și sigur că noi mergem mai departe pe baza istoriei din ultimii cinci ani. De aceea am făcut o propunere Consiliului și Parlamentului să ofere finanțare europeană direct celor două organizații, pentru că în ultimii cinci ani am, făcut, am organizat o licitație în fiecare an. Și nu au fost niciodată alți uh, ofertanți alți concurenți în această licitație, deci am ajuns la concluzia că probabil nu mai există astfel de centre de expertiză comparabile. Sigur, uh, nu înseamnă că nu se poate schimba situația după 2020, dar pentru acești uh, patru ani propunem să oferim finanțarea direct acestor două organizații. Și sigur, voi mai putea face verificări uh, uh, cu experții noștri juridici. Eu nu cred că e neapărat necesar să le numim în regulamentul în sine. Și ați întrebat și ceva referitor la uh, sumele care se vor cheltui în fiecare an. Sumele indicate în propunere sunt uh, niște plafoane uh, maxime. Nu înseamnă că trebuie să și achităm acești bani în fiecare an, să um, epuizăm suma. Din nou, acest lucru se bazează pe evaluarea programului de lucru la începutul anului și la sfârșitul anului pe evaluarea uh, raportului privind activitatea anuală și dacă nu vor reuși să obțină rezultatele pe care și le-au propus la începutul anului, atunci s-ar putea ca finanțarea să fie puțin mai scăzută decât uh, cea așteptată inițial. Și asta este o procedură absolut uh, normală, conform normelor europene. Plătim bani în funcție de rezultatele um, și de procedurile agreate. Bun. Calendarul va fi foarte strâns, spune președinta, pentru că trebuie să mai existe și votul de la Econ și să ne gândim la ciclul bugetar al Parlamentului. Pentru raportul meu, termenul este 20 octombrie și apoi pe 10 noiembrie se termină pentru depunerea amendamentelor, dar doar în engleză. Și pentru că acest calendar este atât de strâns, dacă aveți sugestii, chestiuni uh, la care doriți să mă refer în prima versiune de proiect de raport, vă rog să-mi trimiteți uh, aceste informații pe e-mail și voi încerca să le cuprind în prima versiune. Dar sigur că s-ar putea să existe și divergențe de opinii pe anumite elemente, dar uh, o să încerc să includ uh, în cea mai mare măsură posibilă toate opiniile din, de la bun început. Mulțumesc! Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Raportul Evei Paunova referitor la inițiativa europeană în materie de cloud computing. Există un raport din propria inițiativă la ITRE. Domnul Schaffhauser este raportor. Uh, au amânat votul astfel încât să avem suficient timp uh, să contribuim și noi, Comisia IMCO. Acest aviz va fi probabil relevant în contextul unei uh, propuneri legislative a Comisiei cu privire la libera circulație a datelor. Și, într-adevăr, această inițiativă privind libera circulație a datelor dacă vă aduceți aminte, când am avut dialogul anual între Comisie și Parlament, domnul Oettinger a spus că aceasta este prioritatea sa de vârf pentru anul viitor. Deci e o chestiune foarte importantă. Și am să dau cuvântul Evei Paunova. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur să vă pot prezenta proiectul de, de aviz și să vorbesc despre beneficiile pentru lumea de afaceri, pentru cercetători, administrații publice, cetățeni și pentru Uniunea Europeană în ansamblul său. Probabil că majoritatea dintre dumneavoastră știți că în aprilie Comisia a publicat uh, schița privind uh, serviciile bazate pe cloud computing, computing și infrastructura de date pentru a asigura um, exploatarea um, beneficiilor acestei revoluții a, privind volumele mari de date. Însă, sigur că există niște impedimente care nu ne permit să exploatăm uh, datele, lipsa interoperabilității, fragmentarea datelor, faptul că datele venind din uh, cercetare nu sunt totdeauna deschise la dispoziția tuturor. Și obiectivul acestei inițiative este de a facilita nu doar utilizarea, ci și reutilizarea și partajarea de date între statele membre, crescând în același timp nivelul competitivității Uniunii Europene și a economiei bazate pe date. Se estimează că noul uh, cloud european va oferi date unui număr de 1,7 milioane de cercetători și 7 milioane de cetățeni um, care vor putea să folosească deci aceste date, să le partajeze. Um, e vorba de 70 de milioane de profesioniști în domeniul științei și tehnologiei, deci și 1,7 milioane de cercetători. Um, comisia noastră are o serie de competențe în acest dosar. Eu cred că este important ca această inițiativă să nu fie doar în beneficiul uh, sectorului cercetării și dezvoltării, ci să aducă beneficii și companiilor și consumatorilor. Și pentru că vorbim de implicare insuficientă, cred că este important să menționăm că toate părțile interesate, inclusiv și mai ales IMM-urile din uh, întreaga Uniune Europeană să fie mai bine implicate în punerea în practică a acestei inițiative. Cred de asemenea că inițiativa are un mare potențial de a da avânt economiei noastre digitale pentru a permite poziționarea mai bună a Uniunii Europene pe piața globală. Și cred că libera circulație a capitalului, uh, bunurilor, serviciilor, persoanelor, e bine, libera circulație a datelor poate fi considerată cea de-a cincea libertate de circulație în Uniunea Europeană pentru a permite uh, funcționarea unei piețe unice digitale, o funcționare mult mai bună. Vreau să invit Comisia să exploreze potențialul uh, pe care îl prezintă deja datelor, să identifice modalități de a um, circula aceste date um, într-un sistem fără frontiere, pentru că dacă vrem să fim eficienți, trebuie să exploatăm ceea ce avem deja, în primul rând, înainte să trecem la proiecte noi costisitoare. Sunt uh, raportor uh, PPE privind uh, avizul um, referitor la FC și pe care vom vota mâine și am primit niște, am citit niște rapoarte referitoare la faptul că fondurile FC nu sunt suficient canalizate către astfel de inițiative uh, digitale și deci invit Comisia să ia măsurile necesare. De asemenea, cred că este important să existe și o abordare bazată pe, pe piață sau orientată către piață atunci când vorbim despre volumele mari de date și de partajarea acestora. Sigur că un aviz este foarte limitat ca și uh, lungime și deci n-am putut să introduc toate elementele pe care mi le-aș fi dorit. Voi mai depune câteva amendamente referitor la importanța formării, astfel încât um, uh, European Open Science Cloud să poată fi mai bine folosit și cred că ar fi bine de asemenea să, se, să nu se uite chestiunile legate de drepturile de proprietate intelectuală și de proprietatea asupra datelor. Cam atât din partea mea. Aștept cu nerăbdare opiniile colegilor. Și așa cum a spus și Vicky, nu suntem comisia competentă în fond, aceasta este ITRE. Noi prezentăm doar un aviz. Mulțumesc! Cine ia cuvântul numele grupului S și D? Catherine Styler. There we go. Sorry that our rapporteur cannot be present. Îmi pare rău, uh, dar um, raportorul nu este prezent, așa că mi-a transmis uh, câteva elemente. Această revoluție a datelor uh, în materie de creșterea volumelor de date generate și partajate Libertatea uh, de circulație a acestor date ar trebui să fie cea de-a cincea um, libertate. Această inițiativă ar trebui să ajute oamenii de știință și cercetătorii să aibă acces la o rețea partajată, astfel încât să poată asigura și un mai bun succes din punct de vedere economic. Această comunicare are trei piloni, infrastructura, transportul de date și, componen- și calculatoare protocoare de înaltă performanță care permit procesarea acestui volum foarte mare de date. Sunt trei beneficiari principali acestei inițiative, oamenii de știință, cercetătorii, cetățenii și uh, mediul de afaceri. Oamenii de știință vor putea să beneficieze de pe urma acestui Open Science Cloud. De asemenea, mediul de afaceri va putea beneficia de costuri reduse, la fel și cetățenii. Cele cinci motive pentru care Europa nu utilizează la maxim acest potențial al datelor e, sunt uh, legate de faptul că există încă bariere în uh, mișcarea acestor date. Însă, Structurile paneuropene existente și-au uh, arătat deja avantajele. Trebuie să se identifice scheme de certificare de bază, aspecte care au legătură cu finanțarea, proiecte legate de piața internă digitală și mai multă accesibilitate. S-a mai remarcat de asemenea o subreprezentare a părților interesate, printre care se numără și IMM-urile, consumatorii, dar și autoritățile de punere în aplicare a legii. Sunt câteva elemente pe care raportorul doresc să le menționeze, o mai bună infrastructură, un climat uh, bazat pe certitudine și încredere pentru cloud computing, identificarea standardelor ce fel ar trebui și acestea luate în considerare, maximizarea beneficii, beneficiilor pentru cetățeni, pentru promovarea cloud computing-ului, maximizarea beneficiilor pentru comunitatea științifică și pentru mediul de afaceri. Și de asemenea, să punem capăt fragmentării acestei piețe digitale, astfel încât să putem dezvolta inițiativa cloud computing. Raportorul din umbră a avut aceste observații foarte similare cu ale raportoarei. O să ne întâlnim oricum mâine și mulțumesc pentru efortul depus. Eu sunt raportor de număr din partea ECR. Îți mulțumesc, Eva, pentru munca foarte bună pe marginea acestui aviz. Astfel încât economia digitală să crească, trebuie să investim în infrastructură, trebuie să ne asigurăm că sprijinim această inițiativă în materie de cloud computing. Trebuie să trasăm um, principiile generale ale inițiativei cu privire la cloud computing. Eu sunt de acord cu faptul că că trebuie să sprijinim uh, inovația, trebuie să fim neutri din punct de vedere tehnologic și să ne asigurăm că creăm un uh, mediu de lucru care le permite celor care inovează să fie în permanent contact cu părțile interesate și cu reprezentanții ai industriei. Îmi place acest concept de cea de-a cincea libertate când vine vorba de circulația datelor și eu cred că este esențial să evităm bariere care ar putea duce la crearea unui unei adevărate fortărețe digitale în Europa. Această lume nu mai are granițe, așa că trebuie să colaborăm cu partenerii noștri globali, astfel încât să ne asigurăm că nu um, tăiem comunicarea între Europa și restul lumii în cadrul acestui cloud. Această inițiativă dorește ca toate datele științifice produse până în 2020 să fie deschise. Eu am uh, participat la negocierile cu privire la Orizont 2020, iar aspectele problematice au fost găsirea unui echilibru între partajarea acestor date și protecția datelor sensibile. Știu că sunt multe îngrijorări legate de protecția datelor, normele cu privire la protecția datelor trebuie respectate, însă mai avem foarte multe de făcut în ceea ce privește detaliile implementării. Așa că trebuie să ne asigurăm că punerea în aplicare respectă acest echilibru și că permite uh, în partajarea, împărtășirea acestor date, dar în același timp um, răspunde îngrijorilor cu privire la protecția datelor. În ceea ce privește securitatea, securitatea cibernetică, în statul din care vin eu, aproximativ 60% uh, din IMM-uri și-au exprimat îngrijorare cu privire la posibilitatea ca datele să fie pierdute sau um, Uh, stricate în acest uh, cloud. Foarte multe companii, deci, sunt uh, îngrijorate de această perspectivă. De aceea avem nevoie de încrederea din partea consumatorilor. securitatea serviciului, cred că este acoperită de directiva cu privire la rețele și informații. Vă mulțumesc pentru formularea cu privire la standarde și la certificare. Și eu m-am concentrat pe această chestiune. Trebuie să ne asigurăm că aceste standarde sunt stabilite în strânsă colaborare cu reprezentanții industriei și cu partenerii noștri globali, deci de jos în sus. Aș um, avea câteva modificări de propus la ceea ce este deja un raport foarte bun. Cam acesta a fost. Acum uh, dau cuvântul doamnei Caia uh, Calas Alde. Mulțumesc. Um, raportorul nostru din umbră este Morton dar uh, astăzi nu este prezent alături de noi. Ar vrea să-i mulțumesc raportoarei pentru acest uh, raport foarte complet. Este un raport uh, bun și are potențialul de a încuraja și o mai mare dezvoltare a pieței digitale unice. Însă nu a avut câteva sugestii cu privire la finanțare. Nu este clar finanțarea pe termen lung și cum se va asigura aceasta. Această inițiativă are nevoie de un sprijin pe termen lung în cadrul CFM și în cadrul finanțării europene pentru cercetare. De asemenea, lipsește o trimitere la datele științifice deschise. Se vorbește despre principiul general la publicațiile științifice în cadrul Orizont 2020. Însă, o accesibilitate mai mare la aceste date ar putea duce la îmbunătățiri în domeniul științific, de care ar beneficia sectorul public și privat. Toate grupurile sprijină această inițiativă care aduce beneficii tuturor cetățenilor și comunității științifice. Ar trebui să subliniem nevoia unei infrastructuri mai bune, nevoia de o conexiune cu viteză mare și de computere foarte performante alarmante. Ar trebui să încurajăm cercetătorii noștri să folosească această inițiativă fără să creștem povara administrativă asupra lor. Raportorul um, ITR spune că propunerea din partea Comisiei nu este uh, pe deplin uh, de respins. Mulțumesc. Cine urmează? Din partea verzilor, Giulia Reda. Cred că, ca care s-a spus deja, care sunt aspectele importante, considerăm că direcția luată de comisie este una bună, în special cu această inițiativă legată de Open Science Cloud. Vrem ca această politică să fie coerentă cu alte inițiative din partea acestei comisii, deci cred că scopul nostru ar trebui să fie acela ca toată lumea care este implicată în procesul de cercetare, cetățeni, oameni de știință și așa mai departe, să poată să aibă acces la aceste date, să le poată pune în comun, deci să beneficieze de interoperabilitatea necesară, astfel încât această uh, partajare de uh, date să permită și reproducerea rezultatelor și, de asemenea, să existe un angajament cu privire la accesul la aceste date, în coerență cu propunerea Comisiei, astfel încât să nu ajungem la o situație în care o inițiativă bună să fie, de fapt, împiedicată de lipsa unei infrastructuri necesare sau de lipsa unui cadru legislativ adecvat. Mulțumesc. Evelyn Ghefa. Eh, Mulțumesc și din partea mea pentru acest proiect foarte interesant de aviz. Sunt niște chestiuni uh, absolut corecte din punctul meu de vedere acolo. De exemplu, la punctul 12, unde atrageți atenția, atenția asupra pericolelor pentru uh, în ceea ce privește drepturile civice, uh, respectarea sferei private, chestiuni foarte importante. Am o întrebare. Dacă ați putea să-mi explicați un pic, să-mi ilustrați un pic mai exact ce doriți să spuneți la punctul 5. Suntem la raportul Paunova, da? Pentru că am văzut așa o privire întrebătoare. Îmi cer scuze pentru că și eu am avut întârziere. Dar la punctul 5, dumneavoastră vorbiți despre rolul fundamental în uh, lanțul de valoare um, pe care îl au uh, datele și vorbiți despre valorificarea datelor de către companiile europene. Ați putea să um, explicați un pic la ce anume vă referiți uh, aici? Nu înțeleg foarte bine uh, acest punct 5. În ce direcție merge? Dacă ați putea să-mi explicați puțin, m-aș bucura. Mulțumesc. I'm only looking a bit strange because in my point five... Îmi par un pic uh, confuză pentru că la punctul 5 se vorbește de Fondul European pentru Investiții Strategice. Cred că vorbiți de fapt de alt punct. Probabil e vorba de punctul 5 de, de pe raportul ITRE. În raportul ITRE, într-adevăr, uh, punctul 5 face referire îmi cer scuze, îmi cer scuze, da, într-adevăr, m-am uitat la textul greșit uh, la mine pe, pe tabletă. Dacă vorbiți despre punctul 5 uh, din textul ITRE, unde se vorbește de o optimizare a exploatării facilităților de stocare, a datelor care se găsesc pe teritoriul Uniunii, atunci e vorba de altceva. Da, da, da, de asta mă și mirasem. Nu, mi se pare că se potrivește doamnei, stilului doamnei Paunova uh, formularea respectivă, dar acum am înțeles care era. Uh, era vorba de o confuzie. Mulțumesc. Dacă nimeni nu dorește să intervină și nici comisia nu dorește să facă vreo observație, îi dau cuvântul Evei. Bine, comisia. Vreau să vă mulțumesc pentru acest proiect uh, de aviz, vreau să vă mulțumesc și pentru observațiile valoroase pe care le-ați făcut. Uh, multe dintre lucrurile pe care le-ați menționat sunt împărtășite și uh, de noi, avem aceleași îngrijorări și am ținut cont de ele când am pregătit această inițiativă. Vreau să vă readuc aminte că inițiativa cu privire la cloud computing și la science cloud computing dorește să unească toate elementele deja existente, astfel încât încât să putem avea o aplicare uniformă și o mai bună utilizare a datelor. Această abordare bazată pe uniformizare este foarte um, importantă, deoarece va utiliza ceea ce există deja și nu vom crea structuri complet noi pentru data mining, pentru datele cu caracter științific și așa mai departe. Uh, S-a făcut uh, o observație foarte importantă cu privire la implicarea părților interesate. Cred că este foarte important să știți că încă de la începutul uh, eforturilor făcute pe marginea acestui raport uh, ne-am consultat cu părțile interesate. Au fost mai multe consultări, mai multe ateliere de lucru cu toate părțile interesate, companii mari, IMM-uri, toți reprezentanții industriei au fost acolo și am încercat să integrăm cât am putut observațiile lor viitor și vom continua să facem uh, acest lucru în redactarea inițiativei legate de încrederea consumatorilor și protecția datelor cu caracter personal. Într-adevăr, acestea sunt chestiuni foarte importante și de aceea folosim um, sloganul pe care îl folosim, ce anume faptul că acest cloud uh, trebuie să fie cât de deschis uh, posibil și cât de uh, închis este necesar. Acest lucru înseamnă că în datele cu caracter deschis Orizont 2020 există deja prevederi în acest sens și că în momentul în care anumite proiecte nu doresc această deschidere din motive de um, Um, date cu caracter personal și așa mai departe, pot să facă acest uh, lucru. Deci, datele nu vor fi um, deschise în, în general. Acestea sunt cele două îngrijorări uh, și sper că detaliile pe care vi le-am dat vă vor ajuta să uh, redactați forma finală a acestui aviz. Vă mulțumesc pentru sprijinul constructiv. Eva Paunova. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să le, dor- să le mulțumesc tuturor care s-au implicat în dezbaterea de astăzi. Mă bucur că avem uh, o abordare asemănătoare. Aș vrea doar să subliniez faptul că voi încerca să uh, păstrez acest aviz în limitele competențelor IMCO. Abia aștept să primesc amendamentele din partea dumneavoastră. La început v-am spus că din cauza eh, limitei eh, de lungimea acestui raport nu am putut include aspecte legate de Open Science Cloud mă voi ocupa și de aceste aspecte și de alte câteva aspecte pe care le-ați menționat astăzi. Abia aștept să lucrez cu toți raportorii din umbră. Vreau să vă readuc aminte că termenul limită pentru trimiterea amendamentelor este 13 octombrie. Vă rog deci să nu uitați de acesta. Abia aștept um, și uh, rezultatul de la ITRE. Sper că aceștia vor ține cont de cât mai multe dintre sugestiile noastre. Eu nu am fost foarte mulțumită de abordarea raportorului din partea ITRE cu privire la acest subiect și sper că se va schimba. Mulțumesc! Mulțumim! ne unim uh, împotriva protecționismului. Deci, următorul uh, punct pe ordinea de zi este raportul McClarkin. Uh, este aici, doamna McClarkin? Foarte bine. Mă, <laughs> mă, gând, uh, mă gândeam că numai femei vor prezenta astăzi raportul. Mă bucur că ne va prezenta și un domn uh, un raport. Deci trecem la punctul 7. Coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass media audiovizuale, având în vedere evoluțiile de pe piață. sau, cu alte cuvinte, uh, uitatul la filme. Domnule, dar vă vorbi în numele M.A. McClarkin, care um, este raportoare în temeiul articolului 53 din partea CULT, Sabine Verheyen și Petra Camerevert uh, sunt raportori din umbră. Ați dau cuvântul acum. Mulțumesc, um, domnule. Din păcate, Emma nu poate să fie prezentă, deci voi prezenta în numele său. Directiva serviciilor audiovizuale în media reprezintă o piatră de hotar în ceea ce privește emisiunile, ține cont de sensibilitățile culturale ale statelor membre, este nevoie, este o industrie care promovează creșterea uh, Vorbim aici și despre mass media non-lineare, cum ar fi platformele de partajare de videoclipuri. S-a extins uh, domeniul de aplicare și acest lucru trebuie să preocupe uh, directiva noastră, uh, includerea furnizorilor de servicii de internet în această directivă poate să fie, trebuie să fie inclusă doar în ceea ce privește interzicerea discursului incitator la ură și așa mai departe. Uh, orice control uh, impus asupra conținutului generat de utilizatori merge prea departe, este ca un fel de mm, cenzură Există metode mai bune, uh, programe de control parental și educarea consumatorilor. Um, utilizarea acestor platforme um, dă acestor, le dă anumite responsabilitate limitată în aceste reguli, organizațiile vor putea să devină responsabile pentru, pentru conținut, cu toate că nu au nici uh, o responsabilitate editorială. Deci, pentru a asigura o piață unică, liberă, eh, trebuie să orice abordare de armonizare minimă trebuie să aibă o linie mai strictă și ar putea să ducă la bariere suplimentare prin regulamente și legi diferite în, state, în diversele state membre, ceea ce ar face situația dificilă pentru IMM-uri. Pentru ECR este foarte important principiul țării de origine și putem să susținem o derogare în ceea ce privește securitatea națională în uh, cazuri extreme, orice mișcare către o abordare care să ține cont de țara de destinație ar slăbi principiul statului de origine. Deci, din acest motiv, ca și ca să nu mai vorbim despre lipsa de probe, am uh, eliminat taxele din proiectul de aviz IMCO. Există și alte uh, directive cu care aceasta aceasta trebuie să uh, intre în consonanță, cum ar fi serviciile pe piața unică. Însă aceste anumite cerințe merg împotriva unei abordări bazate pe piață. Din acest motiv, ECR consideră că uh, taxele nu trebuie să depășească cele 20%. Trebuie să evităm protecționismul și să uh, Uh, profităm de piața globală. În Europa trebuie să fim mândri de conținutul pe care îl producem și să avem încrederea că va înflori și se va propaga prin cererea pieței. Dacă vom avea o abordare care să susțină liberul schimb și uh, economia de piață, uh, am uh, trece la o limită în, pe do, o limită pentru 24 de ore. Uh, în Statele Unite s-a văzut că o asemenea limită este în detrimentul consumatorului pentru că duce la crearea unor ore de vârf. Deci uh, există multe aspecte pozitive în această directivă, însă trebuie să fim precauți pentru a nu restrânge domeniul uh,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 un următor raportare din umbra trebuie să ne părăsească și a cerut să intervină, dacă se poate, acum. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc, stimați colegi, pentru că mi-ați permis să sar peste rând. Salutăm foarte multe aspecte în acest raport. Suntem de acord că domeniul de aplicare al directivei e-comerț nu trebuie să fie limitată dincolo de status quo uh, și că principiul statului de origine trebuie să fie protejat. Suntem de acord cu o abordare precaută în ceea ce privește responsabilitatea acestor platforme de partajare a conținutului video pe internet, pe de o parte, oferirea unei posibilități ca consumatorii să raporteze conținutul ar fi rezonabil, însă nu este foarte clar cum vor funcționa în practică măsurile pentru verificarea vârstei. Este întotdeauna important să recunoaștem asemănările și diferențele între conținuturile lineare și non-lineare. În Germania am avut eh, experiența cu anumite limite temporale impuse pe internet, pentru că întotdeauna, eh, ceea ce nu are sens, pentru că întotdeauna este trecut de ora 10 undeva în, pe glob și avem rezerve și în ceea ce privește dereglementarea conținutului publicitar în uh, aceste emisii, deci suntem de acord. În ceea ce privește aceste platforme de partajare a conținutului video, uh, trebuie să convenim că există o diferență între un serviciu audiovizual care are responsabilități editoriale și o platformă care nu are responsabilități editoriale și, prin urmare, cotele nu îi se pot aplica. Proiectul de aviz din Comisia Cult poate să fie citit și în acest sens, însă o clarificare ar fi binevenită pentru că, bineînțeles, nu are sens să aplicăm cote acestor platforme. Nu suntem de acord însă cu rolul autorității de reglementare. Noi credem că trebuie să avem o supraveghere independentă la nivel european, important pentru diversitatea mass media și pentru apărarea democrației. Așadar, e un domeniu uh, la care vom depune amendamente, însă, în general, este foarte important ca Comisia IMCO să lucreze rapid. Ni se pare că va fi posibil și Trebuie să ne asigurăm că în procesul de negociere preocupările IMCO vor fi luate pe deplin în considerare la Comisia Cult. Vă mulțumesc. Mai este cineva în sală din partea PPE? Nu? Han, bun venit. Intervenție fără microfon. Can you carry the translation wasn't coming through. Would you like to start? Funcționa microfonul. Dacă puteți începe din nou. No. Thank you. Ah, the microphone is not working. Nu funcționează microfonul. Vă puteți deplasa la un alt microfon. Arată ca și cum ar funcționa, se aude în sală, însă nu ajunge în cabinele de interpretare. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, raportoarei, doamna McClarkin, care a lucrat pe propunerea comisiei. Am fost prezent în timpul uh, discuției asupra directivei ultima dată și există anumite elemente care au fost oarecum uitate în acest subiect. Anumite din aceste servicii sunt foarte importante în viața de zi cu zi Trebuie să vedem uh, însă și perspectiva consumatorului, de aceea trebuie să fie foarte clar, clar aspectul de protecție a consumatorului, uh, în special pentru copii, acești spectatori minori trebuie să fie protejați de plasarea de produse, de publicitatea țintită, Trebuie să se respecte drepturile copilului în cadrul și în campaniile politice. Ne putem gândi la asemenea aspecte. În Suedia vedem o politică, avem o politică restrictivă în ceea ce privește alcoolul. Avem un interes comun în a-i proteja de pe copii și să protejăm societatea de reclamele la alcool Trebuie să examinăm și situația în ceea ce privește produsele de tutun. Consumatorul trebuie să fie protejat mai larg, cu o perspectivă mai largă. Aici avem ocazia să Uh, semnalăm discursul incitator la ură, incitarea la violență și la ură. Societatea civilă a înțeles și ne spune că acest lucru nu trebuie să se întâmple uh, în detrimentul libertății de exprimare. Noi reprezentăm 28 de state membre în Uniunea Europeană și este foarte important să găsim un echilibru acceptabil Consider că împreună vom putea să ajungem la un acord bun. Ne vom exprima prin amendamentele pe care le vom depune. Raportoarea din umbră va convoca o reuniune cu raportorii din umbră și vom discuta atunci mai în detaliu propunerile noastre. Doamna Șaranțova? Nu? Doamna Calas? mă exprim în numele lui Morten, raportorul nostru din umbră. M-a solicitat să menționez câteva idei. În primul rând, salută raportul echilibrat al doamnei McClarkin. Sunt câteva propuneri care sunt extrem de bune. În ceea ce privește cotele, trebuie să examinăm cotele alternative pentru că cele actuale nu rezolvă uh, problema, nu pot, nu se vede plus valoarea lor, ar prefera o colaborare între emitenți și autorități. Uh, aici vorbim și despre contribuțiile financiare care nu sunt uh, văzute ca o soluție. Venind dintr-un stat membru mic, îi se pare important să se asigure ca această propunere să nu acopere doar statele membre mari, ci și statele membre mai mici, culturile minoritare. Vorbim aici despre libertatea de exprimare, de internetul deschis și principiile care stau în spatele internetului deschis și libertății de circulație. Am câteva aspecte personale, pot să le exprim, exprim acum? Da. Vă rog, spune doamna președinte. S-a întâmplat ceva cu conflictul de interese legat de raportori la Comisia Cult, pentru că acest raport apără foarte clar interesele emitenților. Deci, nu știu dacă s-a pus o întrebare la conferința președinților de comisii. Platformele de partajare a conținutului video trebuie să înțelegem că comportamentul um, cetățenilor s-a schimbat și trebuie să înțelegem aceste comportamente înainte de a le suprareglementa. Trebuie să punem accentul pe cele mai bune modalități de a obține obiectivele scontate. Trebuie să ne asigurăm că coreglementarea funcționează bine în reducerea pornografiei infantile, dat fiind ritmul alert în care evoluează tehnologia. Dacă facem regulamente prea detaliate, s-ar putea ca tehnologia deja să ne depășească în momentul intrării în vigoare a textului legislativ. Nu sunt de acord cu poziția Comisiei ca companiile să definească discursul incitator la ură sau incitator la violență. Trebuie să, ca politicile să fie clarificate, însă nu ele să decidă. Pentru că atunci punem presiune asupra libertății de exprimare. În ceea ce privește codurile de conduită, Înțeleg că raportorul preferă ca aceste coduri de conduită să fie naționale, însă dacă vrem ca companiile să fie prezente la nivel european, trebuie să încurajăm și dezvoltarea codurilor de conduită la nivel european. Vă mulțumesc. Denis de Jong. Mulțumesc. Vicky. Îmi cer scuze pentru întârziere. Câteva observații, pentru că suntem încă în centrul examinării propunerii și avizului în cadrul grupului nostru. În trecut am subliniat o serie de probleme, în special publicitatea uh, destinată copiilor, aspect menționat și de socialiști și democrați, de asemenea, cred că ar trebui să fim conștienți atunci când vorbim despre servicii audiovizuale, este că dacă lăsăm totul la latitudinea pieței, nu susții și minoritățile care sunt și ele interesate în domeniul lingvistic, de exemplu, raportorul își pune multă încredere în piață, însă noi am dorit să avem câteva garanții uh, că va exista uh, o reprezentare a anumitor servicii minoritare. Am uh, susținut acest punct de vedere și în trecut în ceea ce privește serviciile media și cred că punctul legat de publicitate va fi extrem de relevant în acest raport. Vă mulțumesc. Yes. Mai dorește și altcineva să intervină? Dita Șaranțova. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte sincer, contribuția reală a directivei revizuite este destul de limitată din punctul meu de vedere. E clar că are o logică în contextul agendei pieței digitale, dar m-aș fi așteptat la un text mai ambițios, mai puțin prescriptiv și restrictiv. Faptul că se dorește introducerea controlelor de vârstă este salutar, sunt de acord cu antevorbitorii mei, programe care ar putea să aibă efecte negative asupra dezvoltării minorilor ar trebui să fie uh, ar trebui să fie limitate și ar trebui să existe niște condiții foarte clare de siguranță. Însă nu putem să aplicăm normele televiziunii clasice internetului. Poate că uh, a venit momentul să modificăm aceste reguli. Știm uh, că întotdeauna sunt chestiuni sensibile. Am văzut uh, care este propunerea în ceea ce privește, care a fost situația propunerei în ceea ce privește drepturile de autor. Um, apoi, fixarea unor procente, 20%, 30%, 10%, să nu existe niciun fel de um, cotă. Eu cred că ar trebui să nu existe niciun fel de cotă, dar eu sunt sigură că alții au alte dorințe. Cred că trebuie să fim prudenți și în ceea ce privește finanțarea conținutului la nivel național și vreau să subliniez că accesibilitatea obligatorie trebuie să fie inclusă. Comisia ne-a promis acest lucru, din păcate văd că nu e așa. Mulțumesc! Um, mulțumesc! Roza. mulțumesc, dar îmi cer scuze, Vicky, nu cer scuze că am venit uh, târziu, dar uh, sunt, am atât de multe îndatoriri încât încerc să fiu peste tot. Dar vreau să continui uh, ceea ce a spus Dita referitor la accesibilitate. Am discutat această problemă cu mulți colegi uh, înainte de această întâlnire. Acest element lipsește din propunerea legislativă și avem nevoie nu doar de portabilitate, care a fost discutată și pe care am legiferat în comisia noastră, dar și de accesibilitate. A venit momentul ca cetățenii europeni să aibă acces la programele conținut digital uh, din alte țări și ar trebui să punem accentul pe acest uh, lucru. Acest, acesta lipsește în uh, raportul de față și sper că prin amendamentele noastre, prin contribuția noastră, să putem îmbunătăți propunerea Comisiei Europene. Mulțumesc! Da, și eu vreau să spun câte ceva. Spune doamna președinte, am ascultat cu mare atenție. A fost o dezbatere foarte interesantă. Vreau să mă refer la ceea ce a spus Kaya Kalas referitor la încercarea aceasta de a ne asigura că nu suntem prea prescriptivi atunci când e vorba de libertatea de expresie. Trebuie să fim foarte atenți la chestiunile privind protecția copiilor, uh, uh, discursurile care incită la ură. Dar atunci când uh, avem o abordare foarte prescriptivă cu privire la ceea ce au voie oamenii să vizioneze, cred că um, pierde mult din libertățile mass media și deci uh, aș dori, aș fi interesată ca de amendamentele pe care vrei să le depui uh, și vreau să te susțin. E o chestiune sunt niște elemente foarte dificile. I-am auzit pe unii care au spus că ăsta e sfârșitul calității editoriale de a decide ce e și ce nu e acceptabil de, uh, de a se tipări și cred că atunci când vrem să avem această abordare foarte prescriptivă cu privire la ceea ce e acceptabil, ce nu e acceptabil, deja intrăm pe un teren foarte nesigur. Și mă mai deranjează această poveste a taxelor propusă de comisie. Știu că raportarea a încercat să o schimbe. Dar dacă avem o piață unică a serviciilor, asta înseamnă că oamenii pot să ofere servicii în diverse state membre. Și nu începem să spunem, dacă dumneavoastră oferiți servicii în țara mea, o să impun o taxă suplimentară uh, care va intra într-un fond pe care o să-l folosesc doar pentru a-mi finanța, a-mi susține industria mea internă. Mi se pare complet nerezonabil acest lucru. Și dacă spunem, așa cum o fac anumite state membre, că vrem să susținem conținutul național, spunând că vom oferi facilități fiscale pe care poate oricine să le acceseze, dacă vrei, vrei să produci filme în Belgia sau în Letonia sau în Germania, uh, oricine, deci, poate să concureze și să facă acele filme și să primească niște uh, facilități fiscale. Dar dacă impunem o taxă unei companii externe și banii aceia merg într-un fond pe care vom, statul îl va folosi doar pentru a-și subvenționa uh, firmele sale, atunci nu mi se pare că este o abordare care merge mână în mână cu piața unică. Deci sper că ar fi bine, sper că vom reuși să găsim o altă formulare sau modalitate de a asigura concurența loială, susținând în același timp producția internă de producția culturală internă. Îmi cer scuze, dar a trebuit să spun lucrurile astea, spune doamna președintă. Comisia vrea să intervine. Dan, vrei să intervii în numele tău? Da, da. Da, vreau acum să schimb și să intru în rolul uh, meu și sigur că o să transmit, uh, doamne raportor, toată dezbaterea, toate opiniile exprimate. Din perspectiva mea, de bine, eu sunt de acord cu uh, colegii de la ADE care spun că ar trebui să reducem uh, normele, nu să le creștem în ceea ce privește conținutul audiovizual. Din punctul meu de vedere, perspectiva consumatorilor, da, foarte importantă, protecția minorilor, da, e vitală și, de asemenea, să uh, abordăm uh, discursul care incită la ură. Uh, Însă, consumatorii astăzi, eh, prin faptul că există aceste platforme de partajare de videouri, sunt într-o situație de putere pe care nu o aveau înainte. Dacă ceva nu le convine, pot să meargă și să caute conținut altundeva. Și de aceea această cotă nu are nicio noimă pentru mine, pentru că, bun, poate există o normă de 20% de mm, opere europene, să zicem. Bun, atâta vreme cât oamenii oricum nu se uită la, la programele respective, oricum nu mai contează. Și apoi, aceste platforme de partajare de conținut video, nu există acolo o responsabilitate editorială. Oamenii nu pot să controleze ce se întâmplă. Deci aici cred că sunt niște probleme care trebuie soluționate. Sper că putem să adaptăm normele um, unui mediu modern în care consumatorul este pe o poziție de putere și poate deci să aleagă, fără să încercăm să introducem niște norme care de fapt nu vor avea niciun fel de efect în practică, pentru că oamenii respectivi oricum nu se vor uita la acele opere anume. Dar mă bucur că există o atmosferă de consens aici și o să transmit unui raportor, cred că se va bucura. Președinte, Uh, poate comisia poate să răspundă uh, întrebării doamnei uh, Calas referitor la conflictul de interese. Înțeleg că doamne, cele două doamne raportori de la cult au legături cu lumea mass media audiovizuală. Se pare că nu există o majoritate între grupuri care să susțină luarea de măsuri uh, în acest sens. Da, cuvântul Comisiei. Mulțumim. Mulțumim pentru proiectul de aviz. Ascultând de această dezbatere și citind avizul, îmi dau seama că împărtășim toate obiectivele dumneavoastră doar atâta că am adoptat soluții diferite, începând cu platformele de partajare de conținut video, unde am încercat, într-adevăr, să găsim echilibrul just între, pe de o parte, libertatea de expresie și ne- apoi nevoia de protecție, și recunoscând în același timp faptul că nu există o responsabilitate editorială acolo. În ceea ce privește dorința dumneavoastră de a merge tot mai mult înspre co-reglementare, vreau să vă spun că acest lucru nu este posibil din punct de vedere juridic, pentru că vorbim despre o directivă și noi ne-am gândit la acest lucru atunci când elaborăm directive. Ni s-a spus, într-o directivă nu poți să impui obligații statelor membre cu privire la modalitățile prin care se pune în aplicare, se transpune directiva. Deci, putem sigur să, să încurajăm coreglementarea, dar nu putem să o impunem. Ca să vă explic de ce nu am ales această cale. În ceea ce privește țara de origine. Sunt uh, de acord, aceasta este linia pe care trebuie să mergem și de aceea în mecanismul de derogare ne-am uh, prelungit uh, termenul. Pe de o parte, pentru că deja ne-am confruntat cu situații unde a trebuit să adoptăm o decizie de derogare și vă asigur că sunt decizii foarte greu de luat, pentru că e vorba de o derogare de la o libertate fundamentală și avem nevoie de timp pentru a evalua și ori de câte ori am utilizat această procedură, a trebuit să intrăm în procedura de adoptare de urgență în comisie pentru că termenele sunt foarte scurte dacă trebuie luate în considerare toate procesele de consultare. Și de aceea am propus ERGA, um, acest organism al autorităților de reglementare, am propus acest această extindere a termenului pentru a face față realității. În ceea ce privește cotele cu privire la uh, furnizarea de conținut la cerere, aici sunt de acord cu, cu dumneavoastră. O cotă nu este soluția ideală, mai ales pentru serviciile la cerere, pentru că putem introduce o cotă de 20%, dar așa cum spuneți și dumneavoastră, bun, eu merg pe Netflix și decid că mă uit la uh, celelalte 80%, pentru că așa vreau eu, deci cota nu va fi eficientă. De aceea, în propunerea noastră avem o mică cotă, 20% un procent rezonabil, împreună cu obligația de a promova. Deci dacă suntem cu toții de acord că trebuie să impunem acest tip de obligație, singurul mecanism care funcționează este unul însoțit de promovarea operelor europene, în ceea ce privește taxele. Încercăm să clarificăm realitatea. La 1 septembrie în acest an, Comisia a adoptat o decizie cu privire la un sistem de taxare care a fost notificat uh, conform uh, normelor privind ajutorul de stat și a fost uh, evaluat în lumina directivei privind serviciile audiovizuale. Aici se impuneau taxe tuturor furnizorilor care distribuiau conținut într-o anumită țară pentru a ne asigura că toată lumea care concurează pe o anumită piață face obiectul acelorași, acelorași obligații financiare. Astfel, Comisia clarifică că aceste tipuri de taxe sunt în afara domeniului de aplicare a acestei directive. E o chestiune care ține de competența statelor membre. Noi vrem să clarificăm situația juridică și vrem să ne asigurăm, așa cum spunea doamna președinte, că acest lucru nu merge într-o direcție care nu ne place. De exemplu, o direcție în care acest element ar fi folosit pur și simplu pentru a promova producția internă. De aceea vrem să asigurăm compatibilitatea cu normele privind ajutorul de stat, pentru că acesta cer că orice taxă să vină în beneficiul tuturor acelora care au contribuit la fondul respectiv, indiferent dacă sunt din țara respectivă sau dintr-o altă țară. Deci noi propunem această clarificare în textul juridic pentru a ne asigura că normele privind ajutorul de stat sunt respectate deci, pentru că am vrut să clarific situația, aceasta este legislația în momentul de față. Și acum, în ceea ce privește reclamele, s-a spus astăzi aici că există o nevoie de dereglementare. Asta am încercat să facem, să vedem unde se poate include dereglementarea în această directivă și de aceea propunem să se oferă mai multă flexibilitate um, furnizorilor, pentru că acest 20% existent astăzi nu mai este necesar, pentru că eu, dumneavoastră, când ne uităm la televizor, dacă sunt prea multe reclame, atunci stingem și trecem la tabletă, de exemplu, unde nu există reclame. Și deci un furnizor care uh, ar depăși acest 20% oricum se sinucide practic pentru că își pierde audiența. Deci uh, aici nu mai e nevoie de impunerea de obligații pentru că piața va soluționa situația. Și apoi, în ceea ce privește accesibilitatea, vreau să repet ceea ce a spus uh, domnul comisar Oettinger de multe ori. Dacă colegiuitorii ajung la concluzia că normele privind accesibilitatea ar fi trebuit să fie incluse aici, atunci, sigur că le vom reintroduce în această directivă. La momentul când am adoptat această propunere, din punct de vedere tehnic, Comisia nu putea să um, susțină existența acestor norme în două acte juridice. Asta e singurul motiv. Mulțumesc. Ar dori să revină doamna raportor uh, pentru comentarii sau a, a încheiat? Nu cred că a încheiat. Vreau doar să spun că o să mă asigur că îi transmit, uh, doamne raportor, toate uh, opiniile și DESA va continua să colaboreze cu toată lumea. Președinta, termenul pentru depunerea amendamentelor este 17 octombrie, deci lunea viitoare, la prânz. Mulțumesc! Okay. We are now going to move on to... Bun. Trecem acum la uh, verificare juridică referitor la protecția consumatorilor și avem o prezentare din partea Comisiei Dan Dionisie. Nu știu dacă v-am pronunțat bine numele, spune doamna președinte. Bună ziua, Dan. Cu privire la instrumentul de evaluare a impactului și la um, tabela de bord privind piețele de consum. Și imediat ce se va încărca prezentarea, o să vă dau cuvântul. A apărut prezentarea pe ecranul deasupra mea, doamna președinte? Bun, vă mulțumesc și oricine pleacă înseamnă că nu e interesat de consumatori. Bun, v-am notat numele tuturor. Ok, good. I've taken their names and we will note that. Bun, uh, o să, o să discutăm. Am notat toate numele. Thank you, Madam Chair, and thank you for the promotion. Mulțumesc, uh, doamna președinte, și uh, mulțumesc uh, și pentru campania pe care tocmai ați făcut-o. Mă bucur să vă prezint aceste două elemente. E vorba de tabloul de bord al piețelor de consum pentru 2016 și instrumentul de evaluare a impactului asupra consumatorului. Aș vrea să vă dau câteva informații de context. Aceste tablouri de bord uh, pentru piețele de consum au fost uh, uh, create în 2008 și reprezintă elementul principal al informațiilor pe care le colectează Comisia de la consumatori. Un tip de astfel de tablouri de bord um, analizează condițiile pe piața de consum. Cel mai recent a fost uh, publicat în septembrie 2015, evaluează mediul de consum în statele membre, informații și încredere, conformitate și punere în aplicare, plângeri și soluționarea uh, a disputelor. De asemenea, se referă și la măsurile cu privire la comerțul transfrontalier business to consumer. Și de asemenea mai este un tablou de bord asupra căreia mă voi concentra în această prezentare. E vorba de tablou de bord cu la piețele de consum. Cea mai recentă versiune vine din septembrie 2016. Acesta urmărește performanța piețelor din perspectiva consumatorului, comparabilitate, alegere, încredere, și așteptări. Ambele tablouri de bord au făcut obiectul unei revizuiri amănunțite din punct de vedere metodologic, în care au fost implicate părțile interesate, Um, serviciile noastre. De asemenea, am avut sprijin științific de la grupul comun de cercetare. Am uh, păstrat permanent contactul cu secretariatul IMCO în cadrul acestui proces și astfel am reușit să venim cu câteva sugestii de îmbunătățire a metodologiei. Mă voi referi la cea mai recentă versiune a tabloului de bord al piețelor de consum. Aș vrea să spun de la început că acest tablou de bord oferă o privire generală asupra experienței consumatorului pe piețele de consum și a funcționării principalelor piețe în baza datelor colectate în 2015. Este vorba de cel de-al cincilea val al sondajului la scară largă, care îi întreabă pe consumatori uh, care este opinia lor și experiența lor pe aceste piețe de consum. Acoperă toate statele membre, precum și Islanda și Norvegia. Au avut loc 500 de interviuri pe fiecare stat membru și pe fiecare piață, cu excepția a patru țări. Datele au fost colectate în 2015 și au scopul de a monitoriza randamentul piețelor și de asemenea de a oferi câteva referințe cu privire la experiența consumatorilor pe piețele de consum înainte de a intra în vigoare propunerile Comisiei Juncker se, sunt acoperite 42 de piețe în versiunea din 2016. Principalul indicator pe baza căruia s-au făcut uh, ierarhia se referă la randamentul compus al piețelor și care este compus din 5 uh, parametri comparabilitate, posibilitatea ca um, consumatorii să compare diferite piețe, încrederea că se respectă normele în materie de protecție a consumatorilor, răspunsul la așteptările consumatorilor, satisfacția consumatorilor în um, raport cu alegerile, opțiunile pe care le au la dispoziție și insatisfacția generală datorată anumitor probleme care există pe piață. Acesta este indicele compus. Vă spuneam că s-a făcut o revizuire metodologică. Concluzia este că acest index este destul de solid, însă am introdus câteva îmbunătățiri. Adică am revizuit ponderea pe care o are fiecare element în ansamblul indexului. Astfel, um, acestea sunt uh, dublate de importanța relativă pe care le-o dau consumatorii. Principala concluzie a fost următoarea. că există o îmbunătățire generală în modul în care funcționează piețele de consum și acest lucru din perspectiva consumatorilor. E vorba de o accelerare a unei tendințe pozitive care s-a evidențiat încă din 2010. Observăm de asemenea că și serviciile se îmbunătățesc mai rapid um, în această perioadă 2014-2015, mai bine decât uh, um, bunurile dar totuși s-a redus uh, această diferență dintre cele două. Ne-am întrebat cum se explică această creștere a funcțiunii, această îmbunătățire a funcționării. Am încercat să vedem dacă um, e vorba de condiții economice mai bune, de um, recuperarea de după criza economică dar nu am găsit o legătură directă între această îmbunătățire a funcționării și uh, condițiile economice mai bune. S-ar putea ca această îmbunătățire, de fapt, să fie datorată reformelor structurale introduse în diverse state membre, care încep să dea rezultate și să le ofere consumatorilor o experiență mai bună. Aici uh, puteți vedea cum uh, au evoluat diferite tipuri de piețe. Cea mai um, rapidă îmbunătățire s-a înregistrat în sectorul serviciilor financiare dar um, în uh, raport cu celelalte categorii de piețe, acest sector rămâne totuși cel cu cele mai slabe rezultate. Creșterea înregistrată are legătură în special cu încrederea consumatorilor în comercianți și în faptul că aceștia respectă normele de protecție a consumatorilor. De asemenea, s-a înregistrat o creștere în modul în care se răspunde la așteptările consumatorilor, dar și în ceea ce privește posibilitatea de a compara diferitele oferte. Puteți vedea pe acest slide modul în care a accelerat această creștere în 2015 în raport cu um, ceilalți ani. E cam dificil să gestionez și documentele și PowerPoint-ul, dar haideți să vedem care uh, dintre piețe a avut uh, cea mai bună evoluție. În uh, top 3, uh, piețe, uh, piețe de serviciu, e vorba de cazare, um, divertisment cultural și servicii sportive comerciale. Pentru prima dată, piața imobiliară este pe ultimul loc, ipotecile și produsele de investiții sunt pe ultimele trei locuri în ceea ce privește piețele de uh, mărfuri. Primele sunt uh, cărțile, revistele și ziarele, um, mărfurile pentru divertisment și um, aparatele uh, electrocasnice. Urmează apoi pe ultimele trei locuri um, combustibilul, carnea și mașinile de mână a doua. Cea mai mare creștere s-a înregistrat pentru cărțile de credit, pentru împrumuturi și credituri. Credite. piețele serviciilor. Acest um, slide vă arată cât au crescut performanțele acestor piețe. Puteți observa că serviciile bancare care se referă la piețele financiare care nu includ asigurările, au înregistrat cea mai mare creștere. Însă rămân totuși piețele cu cel mai mic randament per ansamblu cel mai bine s-au descurcat serviciile de uh, divertisment și rec- de um, recreație, însă um, rămân totuși uh, pe un loc uh, în urma clasamentului. Piețele uh, de mărfuri, bunurile uh, semidurabile, au crescut foarte mult Piața automobilelor au crescut și, a crescut și ea foarte mult, însă totuși nu are un randament uh, grozav de bun. Aici mă refer și la mașinile um, ecologice și mai departe. V-am arătat uh, acum o um, situație generală a piețelor Uniunii Europene. Însă există discrepanțe majore între diversele state membre. Acest uh, slide vă arată care este situația. Piețele cu cea mai mare variație între statele membre. Vedeți pentru fiecare primele cinci țări și ultimele cinci țări. Cea mai mare variație este în electricitate, 34,1 puncte procentuale. Și am o altă piață pe care s-a înregistrat o astfel de variație de 28,8% aprovizionarea cu apă și um, serviciile căilor ferate. Acum aș vrea să detaliez câteva concluzii pentru fiecare piață. V-am spus că piața serviciilor financiare a înregistrat cele mai mari îmbunătățiri, însă rămâne în continuare la coadă. De asemenea, s-a îmbunătățit piața telecom, dar ă, nu foarte mult, deoarece consumatorii ă, experimentează probleme foarte des. Și aici sunt cele mai multe plângeri din partea consumatorilor. Alte concluzii arată faptul că piețele imobiliare au uh, avut cea mai proastă evoluție, încrederea este la niveluri uh, foarte scăzute și uh, așteptările consumatorilor nu sunt satisfăcute. Uh, în ceea ce privește asigurările, anumiți um, consumatori își schimbă furnizorul um, în anum- pe anumite piețe. Această modificare este foarte um, importantă. De exemplu, în ceea ce privește electricitatea, s-a înregistrat o creștere foarte mare, cea mai mare din 2011 în uh, ceea ce privește asigurările, consumatorii sunt foarte afectați atunci când apar probleme, însă de foarte multe ori aceste probleme nu apar, așa că nu este nevoie uh, ca respectivii consumatori să facă apel la asigurările pe care le au. 11% din uh, consumatori din cele 14 piețe de servicii au schimbat furnizorul în 2005. 2015. Acest lucru arată o tendință crescătoare față de 2014. Și uh, este o tendință care um, diferă de anii precedenți, 2013, 2012, 2011. Piața cu cele mai puține schimbări de furnizori este cea a ipotecilor. Doar 7% din consumatori și-au schimbat furnizorul. Rata schimbării furnizorilor însă nu este suficientă pentru a vedea cât de bine funcționează o piață, așa că a trebuit să mai punem și alte întrebări cu privire la această schimbare a furnizorilor, și anume cât de ușor a fost cons pentru consumatori să găsească un alt furnizor, iar cei care nu au schimbat furnizorul, care a fost motivul uh, pentru care l-au păstrat. În ceea ce privește ușurința uh, cu care s-a schimbat furnizorul. De asemenea, ne uităm la grupuri de piețe. Cel mai ușor a fost pentru consumatori să schimbe furnizorul în aceste servicii recreaționale și servicii de asigurări a fost foarte greu uh, pentru consumator să schimbe furnizorul în uh, piața telecom. Analiza de piață a arătat că pentru um, asigurarea pentru vehicule și asigurarea um, locuințelor a fost foarte ușor să se schimbe uh, furnizorul, pe când în uh, uh pensiile private și asigurări a fost uh, mai greu. Din nou, uh, piața ipotecar um, s-a clasat ultima cu privire la ușurința de a schimba furnizorul. Pentru prima dată, în uh, acest tablou de bord, am făcut uh, o analiză statistică bazată pe mai multe variabile pentru a vedea cum influențează factorul demografic uh, analiza pieței. De data aceasta am avut o abordare diferită care ne-a permis să calculăm efectul net al diferitelor caracteristici. Ceea ce am aflat a fost că situația financiară are cea mai mare influență relativă asupra randamentului pieței și a modului în care acesta este perceput de către consumatori și de asemenea are cea mai mare relevanță în elementele din acest um, indice. Persoanele care au dificultăți financiare au o percepție negativă asupra randamentului piețelor și au impresia că au acces limitat la diferitele produse de pe o anumită piață. În februarie anul acesta au fost publicate câteva studii. Un studiu cu privire la vulnerabilitatea consumatorilor care coroborează și um, rezultatele acestui tablou de bord. S-a concluzionat concluzionat atunci că printre consumatorii care se confruntă cu probleme financiare se numără și cei care consideră că nu au acces suficient la produse, deoarece nu pot să plătească cu cardul sau cardul lor este respins. Acest grup de consumatori prezintă cea mai mare vulnerabilitate în raport cu ceilalți consumatori în materie de accesibilitate. Și nivelul de educație are o influență asupra percepției consumatorilor despre piață. Se pare că nivelul de educație este direct proporțional cu percepția asupra pieței. De multe ori, însă, este, mă scuzați, invers proporțional, deoarece cei mai educați consumatori au așteptări mai mari și atenți la detalii. Ne-am uitat acum la um, indicatorii în sine și nu la um, ei ca parte din acest index compus. Am observat că atunci când am făcut o analiză a prețurilor, s-a dovedit existența unei legături între ușurința de a schimba furnizorul și nivelul prețurilor. Prețurile sunt mai scăzute în țările în care se consideră că este ușor să schimbi furnizorul. În uh, produsele electronice, um, serviciile poștale, cărți, um, reviste și ziare, dar și asigurarea mașinilor, am găsit o legătură în modul în care consumatorii percep um, opțiunile pe care le au la dispoziție și prețurile. Deci, în, mod, în țările în care există mai multe opțiuni la dispoziție și prețurile sunt mai mici. Uh, ca să vă dau câteva informații cu privire la acest tablou de bord, desigur, documentul se regăsește și pe site-ul nostru și avem și o fișă de concluzii, dar vă stăm la, vă stăm la dispoziție pentru eventuale întrebări. Vă mulțumesc încă o dată. Ar trebui oare să trec acum la următoarea prezentare? Mulțumim! Sigur, puteți trece la următoarea prezentare, dacă nu sunt întrebări pentru prima. Evelyn. Äh, Am o întrebare referitoare la aceste cifre pe care ne le-ați dat uh, în ceea ce privește schimbarea uh, furnizorului. Ați spus că în branșa asigurărilor, de exemplu, Uh, este mai uh, ușor să schimb decât în domeniul telecomunicațiilor. Și dacă mă uit uh, pe graficul dumneavoastră, poate că, sau mă rog, vă întreb dacă ați verificat dacă există o corelație um, cu modificarea uh, contractelor, pentru că știu că în cazul telecomunicațiilor se oferă noi contracte uh, un contract durează de obicei 3, uh, 2 uh, ani, în timp ce, în cazul asigurărilor, în momentul în care se face o modificare a contractului, acest lucru dă automat dreptul de a face o modificare, fără a trebui să aștepți uh, încheierea contractului, adică mm, expirarea contractului. Deci, Poate acesta este unul dintre motive sau dacă nu știți din ce motive este mai ușor în unele uh, sectoare să schimbi furnizorul decât în alte sectoare. Felul în care văd eu această imagine este că în toate sectoarele satisfacția consumatorilor a crescut. Și de asemenea că ideea prin finală pe care ați menționat-o este de a lega satisfacția consumatorului de alegerea consumatorului și că atunci când oamenii au mai, o mai mare alegere, prețurile sunt mai mici și există nivel mai mare de satisfacție. Așa s-ar putea rezuma munca dumneavoastră detaliată. Vă mulțumesc referindu-mă la început la schimbare, avem două tipuri de schimbare. Unul, schimbarea externă, deci schimbi furnizorul, dar poți să schimbi și contractul, tipul de plan tarifar, o schimbare internă se numește acest lucru. Aici noi nu măsurăm schimbările interne, ci doar externe, schimbările externe, dar pentru următorul val avem în considerare și schimbarea internă, deci felul, măsura în care oamenii trec la un alt produs cu, pentru, la același furnizor și când îi întrebăm în legătură cu motivul pentru care nu au schimbat furnizorul, Câteodată motivul este că au găsit o opțiune mai bună la furnizorul actual. În acestea fiind spuse, în trecut am efectuat uh, studii în ceea ce privește schimbarea externă, nu foarte detaliate, însă există rapoarte în legătură cu acești indicatori și comparăm doar aspectele comparabile atunci când spunem că proporția celor care au, sau, au schimbat furnizorul a crescut, ne referim la schimbarea la un alt uh, furnizor. Însă, din proporția acestor schimbări, nu putem să tragem concluzii clare avem doar motivele pentru care nu s-au nu a avut loc o schimbare și cei care și-au schimbat furnizorul au raportat că este mai ușor să schimbe asigurarea decât în domeniul telecomunicațiilor și motivele pot să fie motive foarte valabile legate de tipul de contract. Dacă a crescut satisfacția consumatorului în toate sectoarele, Uh, acest indicator de performanță agregat permite și o anumită comparabilitate a, crescut agregarea tuturor piețelor unele au crescut puțin, altele mai mult Însă atunci când examinăm piețele și statele, există exemple în care în anumite cazuri, anumite piețe au scăzut ca performanță. Deci acestea sunt uh, rezultate consolidate, însă în momentul în care le uh, examinăm mai în detaliu, arată uh, o distribuire destul de mare a performanțelor în funcție de stat. În ceea ce privește alegerea, am introdus ceea ce mi se pare o îmbunătățire în felul în care punem întrebarea legată de alegere. Nu am întrebat în legătură cu mai multe alegeri versus mai puține, ci cât de mulțumiți sunt consumatorii în legătură cu marja de alegere disponibilă. Această schimbare ne-a fost uh, solicitată de mai mulți uh, actori că faptul că ai mai multe alegeri nu înseamnă neapărat că este mai bine pentru consumator. Este nevoie de alte elemente de exemplu, cât de ușor este să compari între oferte, transparența, încrederea. Deci, alegerea ținea de cât de mulțumiți sunt consumatorii în legătură cu alegerea disponibilă. Și în statele în care consumatorii erau mulțumiți cu tipul de alegeri posibile, acest lucru se corela și cu prețuri mai scăzute. Este un lucru pe care îl vom continua, pe care vom continua să-l cercetăm în valurile următoare pentru a vedea cât de robuste rămân aceste corelări în alte piețe pe care nu le-am examinat uh, în trecut, dar uh, pe care le vom examina în viitor pentru a vedea dacă au aceleași modele. Frage nach. Äh, Aș dori să mai adresez o, să repet, de fapt, o întrebare. Eu, sigur că mă referisem la schimbul acesta extern. Sigur că nu poți să, trebuie să faci o distinție între schimbul extern și cel intern. E clar că sunt două situații diferite. Însă, încă o întrebare. Uh, aud întotdeauna vorbindu-se despre protecția consumatorului în legătură cu prețuri mai uh, bune uh, care sigur că trebuie să aibă efecte și asupra calității bunurilor și produselor. Sau e vorba doar de uh, paleta de alegeri și de preț în analiza noastră? Um, I mentioned price. Am menționat că prețurile nu fac parte din uh, indicatorul de performanță a pieței sunt un indicator suplimentar pe care îl uh, verificăm în corelație cu ceilalți indicatori. Calitatea există o întrebare care face parte din indicatorii de piață, în ce măsură piața îndeplinește așteptările consumatorilor în cele 12 luni precedente. Este un component care ne-a arătat o creștere semnificativă în 2015, deci este un uh, aspect uh, important împreună cu încrederea în producători, un uh, motor pentru îmbunătățirea în general. Bineînțeles, nu punem întrebări detaliate legate de calitate, este mai mult un subiect legat de uh, state, studiile în care studiem piețele neperformante și facem studii mai în profunzime pe piețele respective pentru a vedea care sunt motivele pentru nesatisfacția consumatorilor. Însă, este, pentru calitate cel mai relevant aspect este această întrebare în legătură cu satisfacția, în legătură cu alegerea disponibilă. Să trecem la cea de-a doua prezentare. Mă întreb dacă cumva am putea să, exam- să învățăm mai mult dacă vedem situația pe țară, pentru că avem aici o serie de declarații foarte generale și este destul de greu să înțelegem ce vor consumatorii. Adică dacă ar exista mai multe lecții de învățăminte de tras din datele amănunțite, ar fi foarte interesant. A doua prezentare, în ceea ce privește ultima dumneavoastră idee, sunt de acord și în tabela de marcaj avem anumite fișe pe țară care ne arată situația pe țară și comparativ cu media comunitară și medii unde vedem dacă statea, statul respectiv are rezultate foarte bune comparativ cu altele. Bineînțeles, este doar o tabelă de marcaj și Detaliile sunt în uh, studiile mai aprofundate. Trec acum la prezentarea instrumentului de evaluare a impactului asupra consumatorului. Este un instrument care a fost uh, adoptat în cadrul inițiativei pentru o mai bună reglementare a Comisiei Europene. Aceste alegeri pot să fie îmbunătățite printr-o îmbunătățire a principiilor de reglementare, orientările și setul de instrumente sunt aplicate de către serviciile Comisiei pentru a ne asigura că politicile sunt bazate pe realitate și pentru a asigura uh, decizii rapide, pentru că este foarte important să intervenim și să acționăm asupra acestor date. Orientările principale sunt stabilirea recomandărilor și orientărilor și setul de instrumente oferă orientări operaționale pentru a-i asista pe practicieni în aplicarea principiului mai bunei reglementări. Acest instrument face parte din acest set de instrumente. Instrumentele sunt voluntare. Dacă nu cumva se menționează altfel, și ține cont de adoptarea acestei evaluări de impact. Conținutul are trei blocuri eh, principale. În primul rând, motivația, de ce este, este necesar să evaluăm impactul, dimensiunile impactului asupra consumatorilor și după aceea metodele și datele disponibile pentru aceste, această evaluare de impact evaluarea adecvată a impactului consumatorului asupra consumatorului este o preocupare orizontală pentru că aplicăm un cadru larg de politici pentru că produsele și serviciile și piețele devin din ce în ce mai complexe în momentul actual Există necesități în evoluție ale unei societăți care îmbătrânește și ale populației vulnerabile economic. Se resimt încă consecințele crizei economice de anumită parte a cetățenilor. Trebuie să asigurăm un consum mai durabil, uh, supra-solicitare informațională și noi solicitări uh, plasate asupra consumatorilor în contextul liberalizării piețelor. Instrumentul operațional pentru evaluarea impactului asupra consumatorului este structurat în jurul unor întrebări cheie. Le menționez aici. În primul rând, dacă opțiunea va afecta abilitatea consumatorului de a beneficia de piața internă. Acest aspect se referă la politicile care elimină barierele transfrontaliere, cum ar fi geoblocarea sau discriminarea în funcție de um, locul de reședință al consumatorului. A doua întrebare, dacă opțiunea afectează prețul, calitatea, disponibilitatea sau alegerea de bunuri sau servicii pentru consumatori. Politicile care scad concuren, cresc concurența, duc la scăderea prețurilor și la uh, creșterea calității. Ajută de asemenea și la împiedicarea uh, practicilor neloiale. 3. Dacă opțiunea va afecta informarea, cunoașterea, încrederea sau protecția consumatorului. Politicile care reduc uh, asimetriile funcționale sau costul de acces la informație pot să remedieze eșecurile pieței, permițându-le consumatorilor să facă opțiuni mai raționale. Piețele care sunt, se pretează, cum ar fi automobilele, intermedierea financiară, piața imobiliară, alimentația și băuturile sunt uh, relevante în acest sens. Încrederea în uh, aplicarea eficientă a drepturilor consumatorilor, inclusiv uh, aspectul transfrontalier, care contribuie la bun funcționarea adecvată a pieței. În special în contextul evoluției digitale, care Uh, crește posibilitatea ca uh, investitorii să profite de, uh, în mod ilicit de asemenea mișcări. Dacă opțiunea ar avea un impact asupra siguranței sau durabilității bunurilor sau serviciilor, pot să ajute consumatorii să evalueze și să compare produsele pe piață și să îi ghideze spre alegeri mai responsabile. Bineînțeles, dacă este vorba de procese de încredere. Dacă opțiunea va avea un impact asupra consumatorilor vulnerabili. Este o chestiune crucială pentru că este important să identificăm felul în care consumatorii potențial vulnerabili pot să se asigure că li se protejează interesul și că nu este greu să decide în legătură cu achiziționarea acestor uh, bunuri. Dacă opțiunea va avea un impact asupra consumatorilor vulnerabili, Este un concept dinamic care poate să afecteze orice consumator în uh, anumite circunstanțe. Deci un consumator poate să devină vulnerabil datorită schimbările, schimbărilor din circunstanțele sale, datorită schimbării practicilor de pe piață care să facă greu de verificat valabilitatea alegerilor. Conceptele cheie utilizate pentru evaluarea impacturilor pentru consumatori sunt bunăstarea consumatorului, care se referă la beneficiul care decurge din utilizarea bunurilor și serviciilor, Piața unică, globalizarea și digitalizarea piețelor permit consumatorilor să beneficieze de o, de o alegere mult mai largă de produse care le crește bunăstarea dincolo de accesul la prețuri, prețuri ieftine. Pe lângă varietate, uh, această alegere duce la uh, creșterea bunăstării. Detrimentul pentru consumator, uh, că, cum poate să fie afectat negativ un consumator atunci când piața nu se ridică la înălțimea așteptărilor? Structura este legată de disfuncționalitatea pieței în general, eh, personal, probleme pe care, cu care se confruntă consumatorii individuali. Și nu în ultimul rând, condițiile consumatorului, după cum am măsurat în tabela de marcaj, eh, maximizează bunăstarea consumatorului și au mai multe dimensiuni cunoașterea, încrederea, conformitatea și aplicabilitatea, precum și rezolvarea litigiilor. Urmează logica celor trei stadii al unei tranzacții, înainte, în timpul și după tranzacție. avem și o funcție de ajutorare, deci acest instrument este un document care poate să fie utilizat și uneori este nevoie de ajutor și acordăm ajutor colegilor de la comisie, în special în ceea ce privește datele disponibile pentru cercetare, facilitatea accesului pentru actorii care reprezintă pe consumatori și susținere metodologică în aplicarea instrumentelor și metodelor necesare pentru colectarea datelor. Sources, of course, the consumer. În ceea ce privește sursele de date și instrumentele metodologice, sigur că acestea sunt surse importante de date pentru că conțin date reprezentative din întreaga Uniune Europeană. Datele armonizate cu privire la plângerile depuse de consumatori, care sunt uh, înregistrate în mod armonizat, uh, conform recomandării Comisiei din 2010. colectăm deci astfel de date și apoi folosim baza de date agregate pentru baza politicilor, datele privind sistemul de alertă rapidă atunci când e vorba de siguranța produselor și uh, studiul de piață aprofundat cu privire la sectoarele subperformante, cele care nu au performanță suficient de bună, cele care sunt uh, semnalate uh, în um, tabloul de bord ca având performanță redusă. Și ultimul diapozitiv vă informează cu privire la momentul actual uh, în ceea ce privește desfășurarea acestor instrumente. Um, păstrăm uh, contactul cu mai mulți colegi de la comisie în ceea ce privește aplicarea acestui instrument până acum este, aceasta este reflectată în revizuirea um, uh, manualului pentru evaluarea de, evaluarea de impact a durabilității comerciale. E un fel de ghid de orientare pentru astfel de evaluări. De asemenea, folosește la studii economice pentru evaluarea impactului comercial și um, folosește și activității de valoare a impactului cu privire la justiția, la dreptul uh, comercial și la inițiativa privind TVA-ul. Acestea sunt doar câteva um, situații în care acest instrument a fost deja folosit și sigur că munca este în curs și oferim uh, susținere altor servicii, promovând în același timp utilizarea acestui instrument uh, pentru o gamă largă de uh, politicele comisiei. Cu aceasta se încheie prezentarea mea. Vă mulțumesc. Cine are întrebări? Domnul Andreea Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați facilitat uh, această prezentare fascinantă. Am o întrebare referitoare la modul în care arată, um, uh, ca și conținut și analitic uh, vorbind, acest concept de al bunăstării consumatorilor, uh, doamna Gebhardt, uh, la întrebarea dânsei mai devreme, uh, a primit confirmarea că nu e vorba de aspectele financiare. Mă întreb cum anume se definește conceptul bunăstării consumatorilor la Comisie. Anne, would you like to come back on that? Ați dori să răspundeți această întrebare? Da. Conceptul de bunăstare a consumatorilor și care este ilustrat în acest instrument se referă la beneficiile individuale derivate în urma consumului de bunuri și servicii, măsurat în mod tipic prin conceptul surplusului de consum. O denumire comună în studiile economice reprezintă diferența între ceea ce ar fi dispus să plătească consumatorul pentru un produs și ce trebuie să plătească de fapt. La nivel um, agregat, pentru toți consumatorii, surplusul de consum este un um, indice, um, un indicator uh, al uh, bunăstării uh, consumatorilor aceste studii încearcă să estimeze situația în acele sectoare unde se pot observa câștigurile um, în ceea ce privește bunăstarea uh, prin, diferențe, prin diferite intervenții pe piață. Se bazează și pe, difer, și pe definiția OCDE a bunăstării consumatorului. Deci folosim conceptele care sunt uh, de uz curent în uh, științele economice. Um, Doamna președinte, bun, deci dacă am înțeles bine lucrurile, acest uh, instrument este unul nou, ceea ce e bine, pentru că nu aveam un astfel de instrument până acum. Haideți să ne uităm la legislația de care ne ocupăm uh, acum, cumpărarea online de bunuri uh, materiale. Țări diferite au drepturi diferite pentru consumatori în acest moment. Ați făcut această evaluare de impact pe acest dosar și ați făcut-o de la țară la țară, pentru că ne-ar plăcea să vedem detaliile acestei analize. Și vreau să știu cui adresați întrebările consumatorilor înșiși sau um, vă întrebați la comisie, e un exercițiu academic? Mă uit la consultarea pe care ați făcut-o pe Refit, de exemplu. Doar 200 din cei 500 de milioane de consumatori ai uh, Europei au participat la această consultare. Mi se pare și de fapt doar 16 din cele 28 de uh, organizații ale consumatorilor din alte țări uh, au comentat. Deci sunt unele care, din anumite țări care nu au comentat deloc. Deci întrebările sunt foarte bune, dar cine răspunde la acestea și le-ați utilizat, de exemplu, în ceea ce privește uh, bunurile materiale? Și Evelin mai are o întrebare. Bun. Da, pe de parte răspunsul uh, la întrebarea domnului Schwab și a întrebarea mea mi se pare că se contrazic puțin, poate ar trebui să aprofundăm un pic mai mult uh, um, discuția. Întrebarea mea merge însă într-o altă direcție. În ceea ce privește bunăstarea consumatorului, ce înseamnă acest lucru, cum se definește. Există, de fapt, posibilitatea de a găsi o definiție la nivel european în ziua de azi? Pentru că dacă vedem că legislația în domeniul consumatorului în statele membre uh, s-a dezvoltat în mod foarte diferit în anumite aspecte, oare acesta nu este un semn al faptului că interesele consumatorilor sunt sau pot fi foarte diferite în state membre diferite și poate și exercitarea acestor uh, interese. În Marea Britanie, de exemplu, se pare că e foarte important atunci când apar defecte să existe posibilitatea de a retrimite uh, bunurile, de a cere reparații, de a primi banii înapoi, uh, în timp ce în Germania acest lucru nu Um, e o chestiune care suscită atât de multe discuții și operatorul decide ce se face în cazul respectiv. Deci se pare că, totuși, consumatorii din state diferite au așteptări diferite. Și mă întreb, aceste diferențe care, de fapt, ar trebui să se regăsească în acest concept de bunăstare a consumatorului. Cum, cum pot ele fi um, cuprinse? Cum, cum abordați aceste chestiuni? Domnule reprezentant al Comisiei, ați dori să reveniți la aceste chestiuni? Thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Referitor la întrebarea dumneavoastră cu privire la cumpărarea online de bunuri materiale, răspunsul scurt este da. Am evaluat impactul asupra consumatorului chiar în profunzime. Și există și un sistem, un model macroeconomic care a modelat deci această evaluare a impactului, care analizează impactul sau efectele asupra economiei și în ansamblu și efectul asupra bunăstării consumatorilor, asupra prețurilor de consum. Toate aceste date sunt uh, disponibile, defalcate pe țări și, dacă mi-aduc aminte bine, există chiar și o anexă specială a evaluării de impact care reflectă această analiză. Acestea fiind spuse, permiteți-mi să clarific acest instrument pe care l-am dezvoltat pentru evaluarea impactului. Este menit uh, să fie utilizat uh, de ceilalți colegi din comisie, din alte direcții generale, care poate nu sunt conștienți de nevoia evaluării eh, impactului asupra consumatorilor și nu sunt conștienți care sunt metodele și uh, instrumentele de evaluare. Deci, ținta noastră sunt celelalte servicii ale comisiei. Investim acum în uh, diseminarea de informații uh, pentru ca acest instrument să fie folosit. Iar uh, inițiativele generate de serviciul nostru uh, Noi am făcut deja acest tip de analiză și am folosit informațiile pe care le-am uh, obținut uh. în ceea ce privește consultarea publică care a fost lansată în privința refit, vreau mm, să vă spun că această o consultare publică este foarte diferită de un sondaj reprezentativ. Consultarea publică primește contribuții de la respondenți care ei se aleg pe ei înșiși, adică ei decid să aloce un timp pentru a contribui. Mai adesea e vorba de părți interesate, nu atât de mult de consumatori individuali, pentru că, sigur că pentru a răspunde la aceste întrebări, trebuie să ai o serie de cunoștințe, de expertiză, să fii familiarizat cu legislația și probabil că nu mulți consumatori individuali ar avea aceste cunoștințe. Deci tehnica este foarte diferită. Cantitatea este mai puțin importantă decât uh, calitatea și uh, conținutul uh, uh acestei contribuții, pentru că um, conținutul uh, contribuției oferită de părțile interesate este distilată pe baza multor ani de experiență. Iar sondajele sau alte tipuri de colectare de date pe care le folosim, pentru că noi avem multe instrumente pentru colectare de date, poate să fie vorba de, um, de prețuri, de um, testări uh, în ceea ce privește cumpărăturile, um, fiecare instrument are specificitatea sa, dar um, nu cred că o consultare publică ar trebui să fie privită ca un sondaj um, spunându-se că nu e reprezentativă pentru că nu au răspuns multe persoane. E un alt tip de exercițiu. În ceea ce privește întrebările cheie, acestea sunt menite să orienteze analiza și fiecare la fiecare întrebare cheie oferim metodele și uh, sursele de date, susținerea cu privire la modul în care se poate face analiza. Dar sigur că aplicarea este un fel de listă de bifat care trebuie să se aplice la diversele politici în funcție de relevanță. Și acum, pentru a răspunde la întrebarea privind uh, bunăstarea consumatorilor, dacă e posibil să avem o definiție care să um, treacă dincolo de bariere culturale, de frontiere și așa mai departe. Da, conceptul pe care l-am menționat tocmai cuprinde această varietate, pentru că uh, acest câștig de bunăstare se leagă de surplusul de consum și surplusul este, de fapt, diferența între ceea ce eu, ca individ, aș fi dispus să plătesc pentru un anumit produs, un bun sau un serviciu și prețul pieței pentru bunul sau produsul respectiv. Deci, și sigur că cât uh, vrei să plătești, acest lucru depinde de la individ la individ. Uh, pentru că uh, e vorba de o evaluare subiectivă. Cineva care uh, este ar fi dispus să plătească mai mult are un avantaj uh, mai mare, un surplus de consum mai mare decât cineva care ar fi dispus să plătească mai puțin, dar până la urmă amândoi plătesc același preț al pieței. Deci sunt niște variații Uh, de bunăstarea consumatorului. Deci, uh, de exemplu, un câștig uh, îl poate reprezenta creșterea surplusului de consum prin anumite intervenții de politică. Pornind de la situația inițială, făcându-se o anumită intervenție politică, care, de exemplu, duce la scăderea prețurilor, la creșterea bunăstării consumatorilor, se crește surplusul acesta de consum. Sigur că oamenii au preferințe diferite, dar totuși un preț mai scăzut uh, este în beneficiul tuturor. Vă mulțumim! Acum se încheie reuniunea noastră și vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Următoarea reuniune este mâine dimineață. Începem cu reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc!